Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să ne începem lucrările. De agenda. Dacă sunt uh, observații, propuneri, dacă nu sunt, considerăm agenda adoptată și să trecem la primul punct uh, al ordinei de zi, care sunt uh, anunțuri din partea președintei Comisiei pentru Probleme Economice și Monetare. Doresc să vă spun că dânsa participă acum la trialog pe pachetul de măsuri de reglementare financiară și îndată ce se termină acolo va veni să preia conducerea uh, lucrării. Doresc să vă citesc ceea ce dânsa m-a rugat să anunț pe membrii Comisiei. As you will have noticed... Așa cum ați observat, avem o ordine de zi foarte încărcată în după amiaza aceasta și așa cum ați văzut din uh, orarul indicativ, trebuie neapărat să ne respectăm uh, Uh, timpul alocat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Evident că nu este o organizare a lucrului ideală, dar nu avem de ales. V-aș fi recunoscătoare dacă toți cei care au cuvântul la fiecare punct de pe ordinea de zi rețin acest lucru. Al doilea anunț, v-am spus deja că o reuniune extraordinară a comisiei noastre a fost programată pentru luni 5 iulie între orele 19 și 21. Între timp, domnul comisar Oliren a confirmat că este disponibil pentru a participa la comisia noastră în această după-amiază. Și în ce privește proiectul de eh, raport pentru îmbunătățirea guvernării economice și mai ales în zona euro, va fi prezentat de domnul uh, Fe Feier, domnul raportor. Și încă un anunț. Am cerut să ni se autorizeze o nouă reuniune extraordinară a comisiei noastre pentru data de 8 iulie, deci joi, între orele 9 și 11 dimineața. Proiectul de ordine de zi al acestei reuniuni va include agențiile de rating și uh, raportul pentru anul 2009 pentru uh, politica agricolă comună. Deci, acestea au fost informațiile pe care le-am trimis, le trimis din partea doamnei președinte. Acum, dați-mi voie să îl invit pe domnul Algherda Semeta, comisar pentru impozitare și Uniune Vamală, audit și antifraudă. Dumnealui ne va vorbi despre principalele priorități ale mandatului său pentru următoarea perioadă. Aveți cuvântul, domnule comisar, și vă acord 15 minute. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. De la ultima avariție în această Uh, comisie mi-aduc aminte că dumneavoastră sunteți foarte interesați de impozitare. De aceea sunt astăzi aici pentru a împărtăși cu dumneavoastră ambițiile pe care le-am pentru anul următor ca să putem coopera în ceea ce reprezintă o agendă comună. Profit de această ocazie pentru a sublinia elementele principale ale programului legislativ și de lucru al Comisiei în domeniul impozitării. Criza a făcut ca statele membre să-și reexamineze politicile economice. Europa trebuie să revină pe drumul către prosperitate, ceea ce cere o consolidare financiară și o ajustare bugetară atât la nivel național, cât și eforturi comune la nivel european. Evenimentele recente ne-au arătat cât de interdependente sunt economiile statelor membre. Așadar, sunt convins că coordonarea europeană este crucială. Comisia are un rol important de jucat aici sunt pregătit să mobilizez toate instrumentele care îmi stau la dispoziție pentru a mă asigura acolo unde este necesar că politicile fiscale naționale funcționează la unison. Sunt convins că Europa are nevoie de mai mult spațiu pentru dezbartă de politică privind impozitarea. De aceea aș dori să vin în mod periodic în fața comisiei dumneavoastră și să fac schimb de opinii cu dumneavoastră pe aceste subiecte. Știu că dumneavoastră aveți uh, informații foarte valoroase de oferit. Sper că astăzi vom avea un schimb de opinii constructiv cu privire la cei trei piloni ai agendei fiscale. Calitatea veniturilor în contextul coordonării economice consolidate, contribuția politicilor fiscale la uh, creșterea durabilă și buna guvernanță în domeniul fiscal. În primul rând, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre importanța calității veniturilor în contextul strategiilor de ieșire din criză. În lumina dificultăților economice și financiare, statele membre trebuie să pro proiecteze niște programe de consolidare fiscală foarte ambițioase. Nimeni nu pune sub uh, semnul întrebării calitatea importantă, importanța acestui punct. Calitatea veniturilor este însă la fel de importantă. Statele membre trebuie să răspundă la întrebări fundamentale. Cum să-și regândească sistemele fiscale? Cum să le organizeze pentru a încuraja angajarea, investițiile, pentru a susține o economie mai ecologică și mai bazată pe cunoaștere? Fiecare stat membru va trebui să decidă care va fi propria sa abordare. Cu toate acestea, sunt convins că 27 de abordări unilaterale și necoordonate nu este calea cea mai bună de a merge înainte. Așadar, lucrez în momentul de față la o analiză a regimurilor fiscale și a reformelor fiscale în contextul strategiei de ieșire din criză. Pe baza acestei analize, împreună cu statele membre, vreau să examinez modul în care trebuie să fie uh, formulate inițiativele de, inițiativele de politică fiscală. Am relansat deja grupul privind politica fiscală pe care voi prezida am cerut ministrul de finanțe să numească reprezentanți personali astfel încât împreună să putem analiza la nivel politic modul în care putem să facem progrese pe o politică fiscală pro-europeană, europeană pro-creștere. În acest context, doresc să uh, analizez contribuțiile sectorului financiar la costul crizei. Dezbaterea politică este una controversată și sunt mai multe întrebări care au rămas fără răspuns până acum. Oare ar trebui instituțiile să fie taxate sau tranzacțiile? Avem nevoie de armonizare sau de coordonare la nivel european? Ar trebui Uniunea Europeană să acționeze singură? Și cum ar trebui să fie utilizate veniturile obținute din astfel de taxe? Comisia a propus deja un prim pas prin introducerea unei taxe bancare ca element al, unei, al unui cadru credibil. Acest lucru a fost salutat de Consiliul European. După adoptarea unei rezoluții propusă de președinta dumneavoastră în martie, analizăm introducerea impozitelor bancare și printre acestea taxa pe tranzacțiile financiare. Cred că rezultatul discuțiilor de la reuniunea G20 în acest weekend demonstrează foarte clar provocările uriașe cu care ne confruntăm în găsirea unei abordări globale. Trebuie acum să vedem dacă Europa poate și ar trebui să acționeze singură în taxarea uh, sectorului financiar mai mult decât prin această rezoluție. Dacă dorim să facem progrese, trebuie să analizăm acum impactul potențial al taxelor bancare la adresa competitivității economiei europene. În al doilea rând, impozitare pentru creștere durabilă. Dați-mi voie să vă vorbesc despre relansarea pieței unice și a instrumentelor de susținere a creșterii durabile în contextul strategiei Europa 2020. După cum domnul Monti a subliniat în, pro, în raportul său, o economie europeană puternică se bazează pe o piață internă puternică în care întreprinderile și cetățenii să-și poată realiza întregul potențial. E nevoie de politici fiscale foarte bune pentru funcționarea acestei piețe interne. Noi facem eforturi pentru a reconstrui și a reconsolida economiile noastre, dar în același timp trebuie să ținem cont și de obiective mai, pe termen mai lung. Schimbările de mediu, ecologia. Există încă două obstacole mari pe piața internă. Eu sunt convins că putem să îmbunătățim fiscalitatea pentru ca aceasta să dea posibilitatea întreprinderilor să opereze la nivel transfrontalier și să investească în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să avem grijă de cetățenii noștri. Raportul pregătit de domnul Greci subliniază faptul că trebuie ca în centrul pieței interne să fie cei care trăiesc în ea și care o utilizează în fiecare zi, cetățenii. În fiecare zi îmi dau seama care sunt obstacolele fiscale care creează probleme foarte mari cetățenilor noștri. Abordarea acestor probleme de dublă impozitare, discriminare fiscală, este la vârful priorităților mele. Ce am făcut până acum? Pe 27 aprilie am lansat o consultare publică. Am întrebat cetățenii și întreprinderile uh, care sunt problemele lor de dublă impozitare atunci când au, au operat la nivel transfrontalier. Vinerea trecută am lansat o nouă consultare publică care s-a focalizat pe probleme transfrontaliere în ceea ce privește taxa pe moștenire. Dorim să analizăm natura și um, dimensiunile acestor probleme. Și pe baza re rezultatelor vom defini uh, politicile. În ceea ce privește reducerea costurilor de conformitate, mă bucur că în Consiliu s-a ajuns la un acord cu privire la uh, propunerea de facturare a TVA, chiar dacă această propunere nu merge atât de departe cum a propus Comisia și cum a propus Parlamentul, reprezintă un pas mare pentru scăderea costurilor de conformitate pentru operatori. În viitor, voi lua noi măsuri pentru, măsuri pentru a crește coordonarea fiscală. În primul rând, armonizarea bazei de impozitare a companiilor. Prin norme la nivel european am putea să eliminăm disparitățile de costuri între statele membre și să reducem costurile de conformitate ale întreprinderilor care operează în mai multe state membre. În al doilea rând, voi lansa o carte verde privind revizuirea sistemului TVA. Obiectivul este acela de a crea un mediu mai favorabil întreprinderilor și un sistem mai simplu și mai robust pentru statele membre. În al treilea rând, pe baza rezultatului consultării publice, voi propune colegiului o comunicare care să definească un plan de acțiune pentru a lupta împotriva problemelor de dublă impozitare, inclusiv cele legate de taxa pe moștenire, proceduri de facilitare fiscală pentru cetățeni și care le pun probleme cetățenilor. Și nu în ultimul rând, cred că este momentul să avem în vedere o agendă de taxare ecologică care să se alinieze obiectivelor noastre ecologice. Revizuirea directivei privind taxarea energiei este un punct central. Colegiul comisarilor a avut o dezbatere săptămâna trecută privind revizuirea directivei privind taxa pe energie. Acordul a fost acela că sistemul actual nu funcționează atât de bine cum ar trebui, nu susțin obiectivele comune ca o mai bună eficiență energetică și lupta împotriva schimbărilor climatice. Multe idei interesante au apărut în această dezbatere și am să le iau în considerare atunci când finalizez evaluarea de impact, care va acompania propunerea pe care vreau să o prezint cât mai repede posibil. În al treilea rând, buna guvernanță în domeniul, în domeniul fiscal. Vreau să subliniez cât de important este să menținem abilitatea statelor membre de a-și încasa veniturile, mai ales în această perioadă de dificultăți economice. În acest sens, Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice eforturile în lupta împotriva uh, fraudei fiscale și a evaziunii și să fie lider în lupta împotriva acestora la nivel internațional. Mă bucur, mă bucur că uh, s-a ajuns la un acord în Consiliu cu privire la înființarea Eurofisc la începutul acestei luni. Eurofisc va fi un mecanism multilateral de uh, alertă timpurie în lupta împotriva fraudei TVA. La nivel internațional s-au făcut progrese cu comunicarea privind taxarea și dezvoltarea, care promovează principiile bune guvernanțe în statele în curs de dezvoltare. Ultimul ECOFIN a solicitat Comisiei să înceapă discuțiile cu Elveția și cu Liechtenstein pentru a le încuraja să aplice principiul, principiile codului de conduită în ceea ce privește concurența fiscală. Serviciile mele au început deja discuțiile, încep deja discuțiile cu Elveția în această săptămână. Pentru viitor, sunt convins că trebuie să ne susținem eforturile împotriva Uh, concurenței fiscale dăunătoare și în interiorul Uniunii Europene și în cooperarea cu partenerii noștri internaționali. Sunt de acord cu domnul de ministris pe care uh, opinii, opinii care sunt exprimate în raportul său cu privire la bună guvernanță fiscală. Extinderea principiilor bune conduite către statele terțe nu este suficient, pentru că acest cod de conduită însuși ar trebui să fie reexaminat în cooperare cu statele membre. O altă prioritate este progresul în discuțiile din ECOFIN cu privire la pachetul bunei guvernanțe. Directiva privind economiile, directiva privind uh, cooperarea administrativă și acorduri antifraudă cu state terțe. Până acum, rezultatele nu au fost atât de bune cum sperau președinția și uh, Consiliul. Negocierile sunt dificile. Însă, voi coopera cu președinția belgiană pentru a ajunge la un acord pe aceste dosare. Domnule președinte, stimați membri, am reflectat asupra celor trei pilone ale agendei mele fiscale și asupra uh, inițiativelor din programul de lucru al Comisiei pentru 2010-2011. Cred că avem acum un avânt în agenda noastră fiscală care se bazează pe recunoașterea faptului că nu putem să atingem obiectivele noastre dacă menținem acest status quo în care fiecare acționează în mod izolat. Trebuie să păstrăm acest avânt și atunci sunt convins că putem să ajungem la o impozitare de calitate care să fie corectă față de cetățeni, față de întreprinderi și față de statele membre. Iar acțiunile mele vor fi bazate pe această viziune. Consiliul va decide, dar și dumneavoastră aveți un rol important de jucat susținerea Parlamentului și susținerea dumneavoastră în statele membre este o contribuție importantă în acest proces pe care cetățenii și întreprinderile îl văd ca pe o dimensiune uh, neîmplinită a integrării europene. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept un schimb de opinii fructos. Thank you very much. Vă mulțumim, domnule comisar. Aș dori să amintesc colegilor faptul că Comisia Econ a avut dialoguri structurate cu patru comisari. Domnul Almunia, domnul Barnier, domnul Ren și acum domnul Semeta. Vă mulțumim foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Bulman. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ceea ce ne spuneți dumneavoastră aici sună logic. Avem nevoie în Uniunea Europeană de o discuție mai puternică cu privire la politica fiscală. Nimeni nu poate să pună la îndoială acest lucru. Aș dori să vă rog să discutați împreună cu noi situația actuală după reuniunea de la Toronto. Uh, să încercăm să vedem care este situația politică. Eu vă spun care este impresia mea. Nu s-au făcut progrese pe chestiuni centrale în combaterea crizei, pentru că noi, ca Uniunea Europeană, nu am arătat o unitate, nu am arătat uh, faptul că vorbim cu o singură voce alții care au interese, ca statele emergente, nu înțeleg de ce ar trebui ei să rezolve problemele noastre dacă noi nu reușim să acționăm uh, în mod destul de ferm. Statele Unite ale Americii nu înțeleg de ce ar trebui să rezolve problemele împreună cu noi dacă nu există un pachet complet care să includă și consolidarea economică, uh, renoirea impulsurilor economice. Așadar, noi suntem cei care uh, nu am avut o poziție comună, nu avem o poziție comună, mai ales în chestiunea în care Parlamentul European v-a rugat să prezentați o propunere. Noi am spus în această comisie, am spus în, uh, în plenară că avem nevoie de o apreciere în ceea ce privește o evaluare a taxei pe uh, tranzacție financiare ca un element central al uh, prevenirii crizelor și a ieșirii din criză, ca un uh, element central al prevenirii supraîndatorării statelor. Am rugat Comisia să facă o analiză și să vină cu o propunere. Când veniți cu această propunere? Când vom primi această analiză? deja am ajuns la un punct în care nu mai putem să uh, mergem înainte cu această politică a scuzelor, pentru că ea este dăunătoare pentru economia globală, pentru Uniunea Europeană. Avem nevoie de acțiuni comune. Acum noi ne bazăm pe dumneavoastră, dar trebuie să, și, să vă și îndepliniți angajamentele, pentru că Parlamentul European nu numai că v-a rugat, dar v-a solicitat să faceți aceste lucruri deja de câteva luni. Thank you for your question. Vă mulțumesc pentru întrebare și pentru observațiile dumneavoastră. Cred că rezultatul summitului G20 este destul de clar. Și poziția Uniunii Europene în ceea ce privește taxarea um, serviciilor financiare la nivel global, este una clară. Discuțiile la summitul G20 au fost uh, detaliate, uh, dificile și s-a ajuns la concluzia că este foarte greu să se obțină un acord global uh, în ceea ce privește impozitarea în sectorul financiar. Știți că noi, Comisia a făcut deja propuneri în acest sens. Am, prom- am făcut uh, propuneri pentru a, rezo- a rezolva posibile probleme în, din viitor în ceea ce privește uh, sectorul financiar. Deci uh, am făcut o serie de uh, propuneri uh, pentru taxarea în sectorul financiar și am cerut deja serviciilor mele să evalueze foarte precis care vor fi consecințele posibilității aplicare, aplicării acestor tipuri de taxe bancare sau alte, altor tipuri de taxe. Deci, noi trebuie să evaluăm uh, alternativele posibile, ținând cont de faptul că dacă se iau decizii, acestea trebuie, nu vor putea fi luate la nivel global. Deci, nu trebuie să uităm chestiunile legate de competitivitate și după ce vom fi făcut aceste analize, cred că trebuie să discutăm posibilitatea implicării tuturor uh, actorilor implicați, inclusiv parlamentele, statele membre, și apoi să hotărâm care dorim să fie pașii următori în acest domeniu. Now the floor is uh, with Mr. Lambert. Acum domnul Lambert are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Șemeta. Mm, vă urez nu doar bun venit dumneavoastră, pre, pentru prezența dumneavoastră, ci mă bucur și de multe dintre lucrurile pe care le-ați spus. Mă bucur să aud că considerați că există imboldul necesar pentru a Uh, spori ritmul discuțiilor în ceea ce privește domeniul fiscal în Uniunea Europeană și mă bucur că considerați că acum este momentul uh, să accelerăm munca în acest domeniu și mă bucur și de faptul că doriți să comunicați cu noi, să lucrăm împreună și știu că este o atitudine pe care ați uh, arătat-o încă din primul moment, de la prima dumneavoastră audiere în acest Parlament și mă bucur că și dumneavoastră valorați această comunicare cu Parlamentul. Unele dintre obiect- multe dintre obiectivele dumneavoastră sunt și obiectivele noastre. Ne bucurăm și de inițiativa uh, pe care ați avut-o în ceea ce privește grupul uh, pentru politici fiscale și um, grupul uh, de lucru în domeniul politicilor bugetare Eh, din câte am observat eu, nu are legătură strictă cu ceea ce faceți dumneavoastră. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avansați, dar atenție, eh, cele două inițiative trebuie la un moment dat să se întâlnească, cea în domeniul bugetar eh, și cea în domeniul fiscal, pentru că, bineînțeles, bugetul are o parte cheltuieli, dar și o parte venituri. Pe de altă parte, sunt de acord cu colegul meu care uh, spune că trebuie să ținem cont de evoluțiile de la G20 și atunci uh, ne întrebăm, trebuie Uniunea Europeană să meargă înainte singură sau trebuie să așteptăm soluții globale? Este la fel cu ce s-a întâmplat uh, și cu schema uh, schimburilor de emisii. Știm că e nevoie de o soluții globale, dar trebuie să avansăm și când e vorba de taxele bancare uh, și de aceste chestiuni de impozitare, noi trebuie să uh, avem un rol de lider, deci trebuie să avansăm, așa cum am făcut-o în domeniul mediului, de exemplu, și astfel credem că putem să facem bine, să, să avansăm bine în aceste momente de criză. Deci e bine să fim ambițioși. Vorbiți despre chestiunile legate de competitivitate când e vorba de taxarea în domeniul bancar și trebuie să nu exagerăm lucrurile. Într-adevăr, vedeți ce s-a întâmplat uh, și cu atunci când am vorbit despre scurgerile de carbon. Am spus, uh, multe ramuri industri ale industriilor, uh, industriei se conformă cu concurență feroce la nivel internațional și trebuie să le protejăm. Dar apoi vedem că nu doar 162 de sectoare sunt expuse acestei concurențe acerbe, ci doar câteva. Deci, cred că și în domeniul uh, fiscal trebuie să avem aceeași atitudine. Cred că credem că există o piață financiară a serviciilor financiare care este suficient de puternică pentru a face face față acestei taxe, taxare a tranzacțiilor financiare. Cred că dacă va exista o taxă pe tranzacțiile financiare, cred că veniturile trebuie uh, să ajungă în bugetul Uniunii Europene și nu la statele membre. Și apoi trebuie să vedem care părți dintre aceste venituri ar putea fi redistribuite statelor membre, poate prin reducerea contribuțiilor statelor membre la bugetul european. Și să vedem care va fi partea care um, va permite creșterea bugetului european. Deci cred că am putea reuși să ajungem la o situație în care și statele, unite, și statele membre vor putea um, profita, dar și Uniunea Europeană va putea profita de pe urma unei astfel de taxe. Acum două săptămâni, uh, Parlamentul a votat o rezoluție în acest sens și avem nevoie de mijloace uh, pentru a ne, uh, pentru a ne pune în practică ambițiile. Deci trebuie să ne, să ne... și poate această taxă ar putea fi o astfel de sursă de venit. Oricum, vom continua să comunicăm cu dumneavoastră și vom, vom susține programul în continuare. Mulțumesc! Uh, thank you very much for, for... Domnul comisar, Vă mulțumesc frumos pentru cuvintele amabile și pentru faptul că sunteți de acord cu această politică fiscală. Este deosebit de important să lansăm o dezbatere politică asupra tuturor chestiunilor fiscale la nivel european. Deoarece suntem cu toții conștienți de faptul că multe din problemele cu care ne confruntăm acum ar putea să fie rezolvate. Nu este numai o dezbatere pur tehnică, ci în primul rând o dezbatere politică. Bineînțeles că trebuie să existe o uh, legătură între partea de venituri și partea de cheltuieli, pentru că politica fiscală nu se limitează numai la uh, cheltuieli, trebuie să vorbim și despre venituri. Și trebuie să găsim uh, un echilibru pentru a uh, realiza consolidarea fiscală de care au nevoie multe dintre statele noastre membre. Dar trebuie să poată să facă acest lucru într-un mod uh, inteligent. În ce privește FTE, după summitul de la Toronto, situația s-a clarificat și anume că trebuie făcut o analiză în profunzime a diferitelor alternative. Să vedem care va fi baza de taxare pentru această taxă asupra tranzacțiilor financiare, dacă va fi vorba numai despre acțiuni și obligațiuni sau numai despre uh, instrumentele derivate. Pentru că eficiența unei taxe depinde, cum spuneam, de baza de impozitare, de taxare. Cum spuneam, vom încerca să facem această analiză în profuzime și apoi să discutăm cu statele membre și în grupul de lucru cu privire la impozite. Vă mulțumesc! Doamna Bere, să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nu am să repet ce au spus antevorbitorii mei apropo de ce anume este în joc în ce privește uh, TTF-ul. Dumneavoastră, în afara um, răspunderii care vă apasă pe umeri în calitate de comisar, cred că mai aveți și o misiune în plus – Președintele, doamnă Beres, vă rog frumos să vă întrerupeți un pic pentru că nu ne parvine traducerea în limba engleză, spune domnul președinte. Da. Ok, just a moment. Est-ce que le commissaire a mis euh, sur, euh, sur yes. le ascultă domnul comisar uh, pe canalul pe care trebuie, înseamnă doamna Pervanș Berez. Puteți relua, stimată doamnă. Deci, nu am să repet ce au spus antevorbitorii mei cu privire la taxa asupra tranzacțiilor financiare, dar vreau să vă atrag atenția, stimate domnule comisar, că în calitatea dumneavoastră de uh, prim inițiator uh, al unor măsuri în acest domeniu, ar trebui să vă dați seama că există niște așteptări foarte mari din partea cetățenilor europeni pentru a putea răspunde la această criză economică și financiară, este indispensabil ca Europa să fie cea care ia inițiativa în ce privește această taxă. De aceea vă invit, domnule comisar, să aveți curajul să um, vă manifestați acest spirit de inițiativă chiar și la nivel european, pentru că astfel, vă promit, veți fi bineînțeles și sprijinit de către cetățenii europeni. Și această inițiativă va fi utilă din nenumărate puncte de vedere pe care nu are rost să le enumăr astăzi aici, pentru că am putea să înlocuim alte alternative. Unii spun că ori avem taxa pe tranzacțiile financiare, ori avem fondul de uh, rezolvare. Din punctul meu de vedere, sunt două chestiuni complet diferite. Uh, această taxă ar avea și un impact de reglementare asupra piațelor și am putea, în plus, să obținem venituri pentru a finanța mai multe investiții de care avem neapărat nevoie. Și concluziile summitului G20 ne lasă cu gura căscată, ca să spun așa le-am citit uh, foarte repede, dar eu nu am găsit nicio trimitere la taxa pe tranzacțiile financiare. Iar în ce privește acest fond, în anexă se uh, menționează vag uh, posibilă crearea acestui fond. La aliniatul 21, de exemplu, nu se spune nimic concret față de așteptările pe care le aveam noi și, în plus, în concluziile summitului, apare un subiect care parcă nu mai e la modă. Deși a fost pe ordinea de zi a unui summit G20 precedent, e vorba despre lupta împotriva a paradisurilor fiscale. Oare chiar atât de învechit este acest subiect încât summitul G20 nu mai simține voia să vorbească deloc despre asta? E bine să se vorbească despre politica de ajutor pentru dezvoltare, dar uh, dacă nu ar mai exista paradise fiscale, atunci uh, ar exista și mai mulți bani pentru uh, a face ajutor pentru dezvoltare. Aș vrea să mai pun și alte trei întrebări, dacă domnul președinte îmi dă voie. Cu multă plăcere v-am auzit atunci când vorbeați despre relansarea uh, uh, dosarului consolidării impozitului pe profit. Este un subiect deosebit de dificil, dar deosebit de important, mai ales dacă vreți să puneți în aplicare um, așa numitul pachet uh, uh, Monti. Dar vreau să știu uh, de unde vreți să porniți și ce o să faceți din uh, tot ceea ce v-a lăsat decesorul dumneavoastră. Vă frumos să ne dați mai multe detalii asupra acestui punct. În plus, vă rog să-mi spuneți dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie legată această temă cu celelalte puncte din pachetul Monti pentru că sunt convinsă că propunerile cu un caracter uh, liberal din acest pachet vor fi adoptate uh, foarte repede, ca și cum ar fi al călătorii cu trenul de mare viteză, pe când uh, aspectele cu un caracter, să spun așa, mai social, uh, vor fi adoptate mult mai lent și am putea spune că călătoresc cu um, personalul. Apoi, Ce veți face cu acele stimulente fiscale pentru a permite o creștere pe termen scurt a, remunerărilor? În sfârșit, o ultimă întrebare. În grupul de lucru pe care îl prezidează domnul Van Rompuy se vorbește mult despre sancțiunile care ar putea fi aplicate um, statelor membre care nu respectă um, regulile. împreună cu mai mulți observatori uh, ai acestor, ale acestor lucrări, noi spunem că ar fi bine să se ia niște măsuri mai inteligente decât să te uh, înverșunezi asupra unui pacient care și așa este bolnav și să-l faci să te urască și de deci să trezești un sentiment anti-european, ar fi mai bine să îl ajut să se vindece mai repede. Uh, și atunci să-i propui să ia alte măsuri, ca de exemplu să-și mărească TVA-ul, să aplice o taxă pe uh, dioxidul de carbon. Puteți să ne spuneți dacă Comisia s-a gândit deja la asemenea măsuri și dacă și dumneavoastră participați la negocierile din acest domeniu împreună cu doamna comisar Reding. Vă mulțumesc! Thank you very much. There were quite many questions. <laughs> Vă mulțumesc, spune domnul comisar. Am primit foarte multe întrebări și am să încerc să vă dau răspunsuri concrete la mai toate. În ce privește taxa asupra tranzacțiilor financiare și asupra activităților financiare, știm că există și avantaje și dezavantaje pentru aceste taxe. Și așa cum am mai repetat, este nevoie de o evaluare în profunzime pentru a ști care ar putea să fie baza fiscală și pentru a lansa adevărate discuții, pentru a ști cum putem să avansăm în acest domeniu. Și când ați am menționat uh, uh, stimulentele fiscale în ce privește uh, um, remunerările și asta pe termen scurt. Analizele ne arată că dacă ar exista o taxă pe activitățile financiare, am putea să avem uh, mai multe venituri pentru a, a um, putea finanța aceste stimulente fiscale. Deci, cum spuneam, dacă am avea această ă, taxă pe activitățile financiare, am putea să rezolvăm și problema legată de ă, remunerări. În ce privește taxa pe uh, emiterea de dioxid de carbon, o analiză este în curs de desfășurare, ea nu s-a încheiat încă. Eu am cerut serviciilor mele să se gândească nu numai la uh, uh, companiile multinaționale care ar putea plăti această taxă, ci și la IMM-uri. Și le-am cerut să simplifice propunerea legislativă astfel încât și întreprinderile mici și milocii care vor să aibă activități transfrontaliere să poată să fie luate în calcul și știu că sunt mai multe întrebări la care ar trebui să găsim un răspuns, dacă ar trebui să existe o bază comună în ce privește, acum vorbesc despre uh, taxa pe profit, deci dacă ar trebui să existe o, o, o bază comună de impozitare la nivel european în ce privește taxa pe profit uh, sau uh, să existe mai multe um, segmente regionale, deci, cum spuneam, evaluarea, studiul de impact sunt în curs de desfășurare și sperăm să le încheiem până la sfârșitul acestui an, pentru ca la anul să vă facem o primă propunere. Deci în prima jumătate a anului viitor. În ce privește regimul de sancțiuni la care reflectează grupul de lucru prezidat de domnul Van Rompuy, deja miercuri la Colegiul Comisarilor Vom discuta despre propunerea Comisiei în ce privește consolidarea guvernării economice. Și pot să vă spun că cooperăm îndeaproape eu cu Oliren, pentru că portofoliul meu a devenit foarte uh, important în ultimele zile, mai ales uh, atunci când e vorba să-mi aduc uh, contribuția la portofoliul lui Oliren. Politica fiscală este parte integrantă a guvernării economice, nu-i așa? Cum spuneam, vom discuta miercuri și sperăm să putem să venim cu propuneri concrete cât mai repede cu putință, astfel încât uh, să vedem cum putem să ajutăm un stat care se află deja într-o perioadă de, uh, de dificultate pentru a nu îngreunea și mai mult situația. Dar, cum spuneam, Oliren este principalul responsabil. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Clute. Ja, danke schön auch. Ähm... Mulțumesc! Domnule comisar, și eu vreau să vă întreb ceva despre taxa pe tranzacțiile financiare, dar deja s-au întrebat multe lucruri legate legat de acest lucru și dumneavoastră ați răspuns, așa, dar nu vreau să repet întrebarea. Însă eu cred că interesul fiecărui vorbitor arată faptul că, de fapt, există în Parlament un interes foarte puternic față de taxa pe tranzacțiile financiare. Și vreau să subliniez din punctul de vedere al grupului meu politic că și noi susțin, susținem această taxă și credem că este urgent să se întâmple ceva în acest sens. Să nu tot vorbim pentru că în ceea ce privește situația din Grecia și din alte state s-a putut reacționa destul de repede uh, atunci când au apărut problemele bugetale. Cetățenii sunt uh, chemați foarte repede să plătească nota, băncile însă nu. Așadar, uh, cred că ar fi foarte bine ca la nivel european, uh, după cum spuneți dumneavoastră, doriți să împăcați uh, cetățenii Uh, și uh, băncile în ceea ce privește costurile crizei, cred că nu vom mai rămâne mult timp. Cred că trebuie să acționați urgent pentru ca băncile uh, să fie trase la răspundere, să fie implicate în finanțarea ieșirii din criză, într-o formă oricare ar fi aceasta. Am vrut să subliniez acest aspect. În al doilea rând, în ultimele zile, am citit în ziarele din Germania că în România a crescut TVA cu 5 puncte procentuale. M-ar interesa cum apreciați dumneavoastră această, acest demers. Din punctul meu de vedere, uh, mi se pare că oamenii care au un venit mai mic sunt uh, afectați în mod disproporționat de uh, creșterea TVA și nu băncile care sunt uh, principalii vinovați, care au cauzat situația dificilă în care se găsește țara. Și cred că nici din punct de vedere economic această creștere a TVA nu este uh, lipsită de probleme, pentru că acest lucru până la urmă duce la uh, probleme în dezvoltarea pieței interne. Uh, Uh, antevorbitora mea vorbea despre faptul că cetățenii trebuie să fie împăcați cu Europa și cred că un astfel de pas a creșterii TVA este foarte problematic. Vreau să știu care este opinia dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Uh, uh and on your first, uh... Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, am răspuns deja la ea, am menționat uh, de mai multe ori uh, faptul că încercăm cât de repede putem să facem, să încheiem această analiză, astfel încât să putem începe discuțiile uh, între părțile interesate. În ceea ce privește TVA-ul, știți că la nivel european avem un minim al TVA la 15%, Acum există și un prag maxim, cu toate că este un gentleman's agreement, că nivelul maxim trebuie să fie 25%. Așadar, în acest interval, statele membre sunt uh, libere să își fixeze nivelul uh, de impozitare. Nu doar România, ci destul de multe state membre care au uh, dificultăți în dificultăți fiscale, propun creșterea nivelului uh, TVA-ului. Țara pe care o cunosc cel mai bine uh, și-a crescut TVA-ul de la 18 la 21%. Uh, țările din jur, de asemenea, mai mult au crescut cu mai mult TVA-ul și acest lucru pentru că toată lumea înțelege că baza de impozitare pentru TVA este foarte extinsă și creșterea cu un punct procentual generează uh, venituri suplimentare semnificative pentru statele membre. Sigur că înțeleg și punctul dumneavoastră de vedere despre um, regresul Uh, despre efectele negative pe care poate să le aibă creșterea taxei, dar statele membre au și instrumente pentru a aborda aceste probleme sociale, aspectele sociale, prin politicile lor sociale pe care le pun în aplicare. Ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte important, însă, și acesta este unul dintre motivele uh, pentru care eu cred că grupul pentru politica fiscală este forumul în care ar trebui să discutăm practicile statelor membre, practicile pe care, se pun în, care sunt puse în aplicare în domeniul fiscal și de asemenea să facem schimb de uh, bune practici și de rele practici de asemenea pentru a învăța din experiența bună, dar și din experiența mai puțin bună a celorlalte state. Din moment ce multe state membre, majoritatea statelor membre au nevoie de instrumente de consolidare fiscală, o astfel de dezbatere și schimb de bune practici ar fi utilă și în proiectarea unor strategii de exit inteligente care să cuprindă și partea cheltuielilor și partea veniturilor. Okay. Thank you. Now the floor is... Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Isaia. Hyvä da, komissari. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, politica fiscală, așa cum știm cu toții, este unul dintre principalele feluri de a influența politica economică și toate celelalte politici de altfel, pentru că astfel guvernele pot să își facă economiile profitabile, practic. În Uniunea Europeană discutăm despre TVA foarte mult, dar în contextul crizei economice se pune multă presiune pentru a avea o politică fiscală comună. Care sunt discuțiile din comisie, de exemplu cu comisarul Oli Ren, în legătură cu modul în care pe termen mai lung s-ar putea evita conflictele în legătură cu suveranitatea națională, având în vedere faptul că guvernele statelor membre și parlamentele naționale uh, se tem de astfel de tendințe în politica economică și fiscală. Și doresc uh, să înceapă o dezbatere în legătură cu nivelul unei impozitări comune Multe state membre deja încep uh, să se gândească la ce fel de uh, taxe pot uh, modifica, de exemplu taxa pe valoare adăugată, dar în multe state membre sistemul fiscal, sistemul de colectare a taxelor, de fapt, nu este uh, foarte uh, eficient, pentru că evaziunea fiscală în multe țări este un adevărat sport național. Și și se pare că de multe ori uh, se, um, statele membre contează pe uh, taxarea um, salariilor pentru că astfel sunt siguri de taxa de impozitare. Cum credeți că colectarea taxelor s-ar putea îmbunătăți pe viitor? Cum credeți, deci, că s-ar putea îmbunătăți calitatea sistemelor uh, fiscale din punctul de vedere al Comisiei? Am încercat să îmbunătățim uh, cooperarea, de exemplu, pentru uh, a preveni evaziunea fiscală și frauda în domeniul fiscal, dar cum credeți că am putea organiza lucrurile mai bine pentru ca uh, sistemul fiscal să fie și mai clar pentru toți cetățenii? În al treilea rând, în legătură cu TVA-ul, s-a discutat în multe state membre despre TVA în ultima vreme și în sectorul serviciilor și în uh, sectoarele în care lucrează o mare parte uh, a populației, deci în care sunt uh, angajate foarte multe persoane, apar probleme. și multe alte costuri riscă să sufere de pe urma unui nivel mai ridicat al TVA-ului și astfel uh, um, mai ales IMM-urile ar avea de suferit. Uh, well, uh, thank you very much. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește o mai bună guvernanță economică, cred că aceste aspecte sunt cu adevărat cruciale și că trebuie să găsim uh, un echilibru între suveranitatea statelor membre pe de o parte um, și voința noastră de a avea astfel de politici. Trebuie să ne asigurăm că aceste politici pot fi durabile și vor permite aplicarea pactului uh, de stabilitate și creștere și deci pentru uh, o stabilitate macroeconomică pe termen lung. De asemenea, și trebuie într-adevăr să îmbunătățim sistemul de impozitare. Avem un sistem armonizat în domeniul taxelor indirecte. Întotdeauna, bineînțeles, lucrurile pot fi îmbunătățite În domeniul impozitării directe, Eu uh, propun uh, să se armonizeze uh, baza de taxare a întreprinderilor, pentru că acesta este un aspect foarte important pentru piața internă. Dar, în schimb, nu cred că trebuie să armonizăm Uh, ratele de impozitare, pentru că cred că statele membre trebuie să-și mențină suveranitatea în uh, modul în care își concep aceste politici. Dar până aici, uh, aici principalul element nu este armonizarea, ci mai bună coordonare. trebuie să avem, să se poată implementa sisteme um, conform cărora statelor, statele membre își vor putea coordona activitățile și vor putea învăța unele de la altele, astfel sistemele lor de impozitare se vor îmbunătăți uh, și vor fi, uh, se vor orienta mai mult, uh, vor avantaja mai bine creșterea economică. În ceea ce privește uh, evaziunea fiscală și problema colectării taxelor, într-adevăr, este o problemă mare, mai ales acum în momente de criză. Și spre, cred că uh, hotărârea, uh, crearea eurofiscului um, va putea să rezolve o parte din aceste probleme în ceea ce privește TVA-ul. Bineînțeles, va dura puțin timp până când se va crea această structură care va permite um, ca statele membre să facă schimb de informații mai rapid în acest domeniu al evaziunii fiscale transfrontaliere în domeniul TVA-ului. De asemenea, lucrăm și cu Olaful uh, în ceea ce privește traficul de țigări și alte uh, bunuri care ar trebui să fie supuse accizelor, care sunt o problemă reală pentru toate statele membre. Și veți uh, fi informați curând de anumite inițiative în aceste domenii. În legătură cu TVA-ul, în sectoarele um, care angajează, în care uh, lucrează um, o mare parte a forței de muncă, știți că directiva în domeniul TVA-ului permite statelor membre să adopte taxe reduse în anumite domenii uh, din sectorul serviciilor, dar este, aceasta rămâne decizia statelor membre. Dacă vreți să știți care este punctul meu personal de vedere în ceea ce privește aceste posibilități de reducere a TVA-ului în anumite sectoare, eu personal nu agrez foarte mult această idee. Nu cred că astfel se poate servi foarte bine scopul dorit, dar statele membre au dreptul uh, în uh, domeniul acoperit de această directivă să aibă rate reduse TVA-ului în anumite eh, domenii de activitate, în domeniul serviciilor, domenii listate în anexa la directivă. Mulțumesc. Doamna Băsescu are cuvântul. Thank you so much. Uh, Commissioner... Vă mulțumesc, domnule comisar. Am o întrebare des, pentru dumneavoastră, vreau să știu cum pot să fie protejați consumatorii final. Mă gândesc mai ales la clienții băncilor, astfel încât costurile problemelor băncilor să nu fie transferate asupra lor. De asemenea, vreau să mai mm, spun ceva apropo de creșterea TVA-ului din România. Vreau să vă spun că a fost luată această hotărâre potrivit acordului pe care l-am avut cu Fondul Monetar Internațional și era una din alternativele uh, cerute de ei și cu care erau de acord. S-a luat această decizie deoarece o alternativa era reducerea pensiilor cu 15% și reducerea salariilor cu 25%, însă Curtea Constituțională a refuzat această propunere făcută inițial și atunci alternativa era creșterea TVA-ului. Uh, thank you. Thank you for your uh, questions and... Domnul comisar, vă mulțumesc pentru uh, întrebare și pentru comentariile făcute apoi. Cum putem face pentru ca uh, costurile aplicării uh, taxei asupra tranzacțiilor financiare uh, să nu fie transferată asupra uh, clienților finali ai băncilor? Eu nu cred că va exista un asemenea transfer, pentru că lucrurile vor fi bine reglementate de la bun început. Oricum ne vom face un studiu de impact înainte să lansăm o asemenea taxă. Există alte elemente care trebuie luate în considerare în asemenea studii de impact. De exemplu, Dacă, de exemplu, uh, ținem cont de volatilitatea de pe piețele financiare, există păreri împărțite la acest capitol și deci nu e foarte ușor să iei o hotărâre. Trebuie să fim foarte prudenți atunci când elaborăm asemenea propuneri legislative pentru a nu pierde din vedere eventualele aspecte negative, eventualele uh, influențe negative pe care le-ar putea avea o asemenea nouă taxă. Trecutul ne arată că s-au mai făcut greșeli și eu nu mi-aș dori uh, să comitem și noi o greșeală dacă uh, am avea aceste taxe asupra tranzacțiilor și asupra activităților financiare. În ce privește mărirea taxei pe uh, valoare adăugată din România, ca să reacționez la comentariile uh, dumneavoastră. Cum spuneam, statele membre au toată libertatea de a hotărâ să-și uh, mărească TVA-ul atâta timp cât nu se depășește acea valoare maximă plafon și deci de aceea România avea uh, toată competența de a lua această măsură. Dacă statele membre vor să depășească 15% uh, și dar nu mai mult de 25%, au, cum spuneam, tot dreptul să o facă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mai dorește cineva să adreseze întrebări domnului comisar? Dacă nu, aș vrea să reamintesc tuturor că în întâlnirea coordonatorilor, coordonatorilor mă scuzați, de la uh, Comisia ECON, am discutat despre prioritățile legislative pentru perioada 2010-2011 și prima era studiul impact în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, deci în uh, este unul din puncte, apoi revizuirea directivei în ce privește uh, taxarea în domeniul energiei. Am făcut deja o propunere în ce privește un nivel minim, apoi în ce privește Cartea Verde asupra unei noi strategii TVA, comunicarea cu privire la uh, prima taxă, in, la, cu privire la prima inițiativă uh, în ce privește impozitele, prima inițiativă cetățenească. Apoi, în ce privește baza de impozitare pentru o taxă uh, comună pe profit pentru societăți și mai avem și o comunicare în ce privește viitoarele strategii uh, TVA pentru, pe, pentru anul 2011, o comunicare în ce privește uh, uh, impozitele plătite în momentul unei moșteniri și apoi directiva în ce privește uh, drepturile de autor și alte beneficii uh, care se aplică de asemenea societăților. Deci, dacă puteți să ne faceți câteva comentarii în ce privește baza de impozit pentru uh, taxa comunitară pe profit a societăților. Domnul comisar, vă mulțumesc. Evident că ordinea de zi despre care s-a discutat la reuniunea coordonatorilor este compatibilă cu agenda comisiei și sperăm să putem să cooperăm foarte bine împreună. Revin acum la CCTB, deci taxa comuna pe profit. Vă spuneam că se realizează deja o analiză și un studiu de impact în acest moment. Sperăm ca ele să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât să putem să uh, facem o propunere de um, legislație în prima jumătate a anului viitor. Deci, reiau. Urmează să vedem dacă va exista o bază comună consolidată de impozitarea întreprinderilor sau numai pur și simplu o taxă comună, uh, uh, un impozit comun pentru întreprinderi. Acest lucru rămâne să fie uh, definit de serviciile noastre. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ne-am bucurat că ați putut să veniți, să vorbiți cu noi și o să vă mai invităm și cu alte ocazii. Now, ladies and gentlemen, unfortunately... Acum, doamnelor și domnilor, din păcate trebuie să suspendăm lucrările ședinței noastre um, până la ora 16.30. Pentru că domnul raportor nu este prezent, nici raportorii din umbră nu sunt prezenți pentru rapoartele care urmează pe ordinea de zi. Deci, ne revedem în sală la ora 16.30. Vă mulțumesc! Right, we are resuming the meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor, reluăm lucrările noastre. And we are at point four. Suntem la punctul 4 de pe ordinea de zi, calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv. Mr. Caras. Domnule Caras, vă rog, aveți cuvântul. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă rog că îmi dați ocazia încă o dată, înainte de vot, să vorbesc. Pentru că la uh, reuniunea noastră de la Strasburg am uh, clarificat chestiunile legate de Eurostat și le-am uh, trecut într-o rezoluție pe care am votat-o atunci când am evaluat amendamentele, m-am orientat după această rezoluție. Și pot să vă spun că mă bucur foarte mult că toate canalele de informare au funcționat foarte bine. Consiliul a, a diluat propunerea comisiei mult mai puțin decât ne-am temut. A, știm că aceasta este prima direcție Prima reacție la situația din Grecia, în care vreme de ani de zile s-au făcut raportări eronate fără să existe niciun fel de consecințe, astfel de cazuri nu e voie să se mai repete pe viitor. Am trecut în text ceea ce ne dorim și pentru a scurta uh, timpul am să vă spun doar, am să vă informez că în ceea ce privește amendamentele depuse, Am încercat să iau în considerare toate dorințele de modificare și am pus un plus la toate, în afară de două. Așadar, am uh, inclus, respectiv sunt dispus să preiau toate amendamentele. Există două amendamente care sunt problematice. În primul rând, amendamentul 23 și considerentul domnului Bocroș, care dorește să o implicare mai puternică a Băncii Centrale Europene. Din punctul meu de vedere, după ce am discutat cu Eurostat, aceste uh, chestiuni sunt deja, fac deja parte din uh, uh, legislația comunitară, așadar nu există niciun motiv să le formulăm din nou. Și de aceea v-aș ruga ca la amendamentul uh, lui, de aceea la amendamentul lui Laios Bocroș am trecut un minus. Este vorba de numărul 14, de considerentul 14, nu pentru că sunt eu uh, potrivnic uh, poziției, uh, cerinței acestui coleg, ci pentru că este o chestiune juridică. În al doilea rând, amendamentul cu privire la Comisia de Anchetă a Parlamentului European, această solicitare nu a obținut majoritatea în plen la rezoluție. Am vorbit cu persoana care a depus amendamentul și cu ALDE, care și-ar fi dorit o astfel de comisie de anchetă, dar am uh, discutat despre un amendament oral cu această persoană Comisia ar trebui să se asigure uh, cu privire la modul în care se fac comunicările de către statele membre. Și pentru a obține un consens, aș, șterge responsible partners și ar uh, rămâne textul uh, care continuă după aceste cuvinte. Așadar, am solicitat comisiei, înainte de anchetă, să stabilească foarte clar care au fost greșelile făcute în anii anteriori și să informeze Parlamentul cu privire la acestea, astfel încât să putem discuta aceste chestiuni în comisie, în Parlament. Acest amendament oral cu cele patru cuvinte eliminate, conform propunerii pe care v-am făcut-o, sper că va întruni majoritatea uh, în comisia noastră, așadar punctul 9 va deveni caduc, sper, și acest, uh, acest amendament sper că va obține susținerea noastră, ca și majoritatea amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea Uh, foarte bună și vă mulțumesc pentru dispoziția de a găsi uh, o soluție pentru ca competențele Eurostat să fie consolidate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Caras. Dacă vreun raportor din umbră dorește să spună ceva. Well, as one, one shadow rapporteur, I would just like to congratulate. Aș uh, dori să-l felicit pe raportor pentru faptul că a început consultările foarte devreme uh, și astfel uh, a concretizat uh, aceste consultări într-un raport foarte bun. Și sprijinim majoritatea amendamentelor. În ceea ce privește problema menționată de domnul Caras, bineînțeles cu toții dorim uh, această anchetă și fără a acuza pe nimeni încă de pe acum și fără a crea temeri nejustificate, cred că trebuie să oferim Eurostatului posibilitățile și instrumentele necesare pe um, oricărui comitet de anchetă și astfel lăsăm Eurostatul să hotărască cum dorește să avanseze. Deci, Sperăm că aceste amendamente vor fi adoptate la vot uh, mai târziu în această după masă. Bine. Și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportorul este domnul Thomas Handel. Domnul Clute dorește să spună ceva, vă rog. Äh, möchte gerne für äh, Thomas Händel. Mulțumesc. Vreau să vorbesc în numele lui Thomas Handel, care este bolnav în această săptămână, nu poate să fie aici, așadar m-a rugat să uh, spun câteva cuvinte în numele lui, dacă mi se permite. Handel, în primul rând, mulțumește pentru cooperarea bună, constructivă. Au existat o serie de amendamente care nu au fost toate convergente. Uh, s-au făcut Uh, mai multe compromisuri, rezultatul fiind cinci amendamente de compromis care, pe care noi le susținem și sperăm că vor obține majoritatea acestei comisii. Există două puncte importante din punctul nostru de vedere. Compromisurile, sigur că au avut ca rezultat că propunerile făcute de raportor au fost puțin uh, slăbite, puțin diluate, dar e normal, așa se întâmplă când se ajunge la un compromis. Este important, pe de o parte, la ceea ce apare la compromisul B, este vorba despre faptul că comisia este rugată să analizeze modul în care uh, costurile Uh, care sunt uh, modul în care întreprinderile care își delocalizează activitatea pot să participe la uh, costurile cauzate de desfințarea de locuri de muncă pe lângă banii utilizați din fondul de ajustare la globalizare. Un alt punct important este ca acest instrument să fie transformat într-un instrument de restructurare, să nu fie doar unul de asistență, de sprijin, ci să, să insistăm ca Comisia să prezinte propuneri uh, de transformare a acestui fond într-unul de restructurare în această perioadă de uh, criză. Un al treilea punct uh, important, care este de interes pentru uh, sindicate și care ia în considerare interesele sindicatelor, este solicitarea de a se găsi niște criterii simplificate pentru procedura de depunere a cererilor. Într-o situație de criză nu ai mult timp, în mod normal, și atunci acest instrument trebuie să poată fi utilizat mai rapid. Ne-am bucurat dacă dacă amendamentele de compromis pe care le-am prezentat ar avea susținerea comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clute. Doamna Hübner. N-am cerut cuvântul, dar pentru că tot mi l-ați dat, aș dori să spun următorul lucru. Grupul PPE și liberalii și colegi uh, din grupul conservatorilor și reformiștilor, cel puțin din punct de vedere al PPE-ului, printre compromisele propuse domnul Handel nu Am, nu s-au răspuns uh, problemelor uh, pe care le-am prezentat noi, deci uh, uh propunerile de compromis nu sunt satisfăcătoare pentru noi, deci atitudinea noastră finală va uh, reflecta atitudinea noastră din amendamentele propuse de noi inițial, pentru că ne temem că aceste compromisuri nu um, vor răspunde nevoii sprijinirii uh, structur um, schimbărilor structurale care sunt necesare în industria europeană pentru a fi mai competitivă. Știu că domnul Handel știe acest lucru, dar vreau să repet faptul că Noi avem alte idei care nu sunt reflectate de propunerile de compromis, așa cum uh, au fost ele elaborate și propuse de domnul Handel. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Udo Bulban, mulțumesc, domnule președinte! Eu uh, o reprezint pe raportarea noastră, doamna Podimata, care s-a implicat în acest raport, a adus, uh, și-a adus contribuția. doamna Hübner, eu apreciez munca dumneavoastră de multă vreme. Nu știu exact ce s-a întâmplat la negocieri, tocmai am luat la cunoștință că dumneavoastră prezentați punctul de vedere a trei grupuri politice. Nu știu de ce stau lucrurile astfel, de ce nu am reușit cu toții să ajungem la un consens. Poate că se poate clarifica acest lucru uh, mai târziu ca să nu se repete situația. În orice caz, noi am încercat să susținem pe raportor pentru că suntem uh, de părere uh, că acest raport este foarte important. Doamna Podimata îl consideră foarte important și a adus contribuții pentru a clarifica faptul că nu este vorba de politică industrială, o politică a, specială a firmelor pentru care se utilizează bani din Fondul European de Globalizare, ci acesta ar trebui să aibă efecte structurale, ar trebui să contribuie la îmbunătățirea pe termen lung a condițiilor economice într-o regiune, a condițiilor de pe piața muncii din acea regiune, pentru a uh, susține obiectivele strategiei Europa 2020, așadar nu doar o reacție rapidă de criză, ci una care să aibă efect pe termen lung uh, la, nivel, la nivelul economiei regiunii respective. Acesta este firul roșu al tuturor uh, amendamentelor doamnei Podimata. Noi susținem acest raport, vrem ca acesta să fie îmbunătățit, nu vrem să uh, votăm împotriva acestuia pentru că este un uh, raport foarte important al acestei comisii. Berbanș. Pervanș. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, aviz se referă la un uh, raport uh, realizat de Comisia pentru bugete și pentru ocuparea forței de muncă este un semnal important în legătură cu viitorul acestui fond și când vedem care sunt evaluările nevoilor uh, uh, pentru acest fond, uh, cred că orice încercare de a fragiliza poziția acestuia uh, este regretabilă. Uh, eu nu am propunerile de compromis sub ochi, am văzut doar propunerile inițiale, deci nu știu cum s-au tratat aceste aspecte în compromisuri, dar cred că un lucru este foarte important um, și doresc să-l menționez pentru că se referă de, la un amendament, de exemplu, pus de, domnul, de doamna Hübner. E vorba de implicarea partenerilor sociali și importanța dialogului social în întreprinderi. Uh, unde persoanele care își pierd locul de muncă beneficiază de pe urma acestui fond. Experiența ne-a arătat, mai ales în Irlanda, faptul că dacă nu există partenerii sociali asociați la procedura respectivă, eficacitatea folosirii fondului este mult mai puțin bună. Țările în care procedura este cea mai eficientă, cum ar fi Germania sau Austria, sunt țări unde există societăți de transfer care asociază partenerii sociali la întregul proces de la începutul până la sfârșitul lui și țările în care lucrurile merg mai puțin bine ca în Irlanda, acest lucru se datorează faptului că aproape nu, exist, nu sunt asociate deloc structurile uh, sindicale în dialogul cu autoritățile. Deci acest punct, după părerea mea, este foarte important și de aceea după părerea mea, propunerea inițială a raportorului, mai ales la aliniatul 5, trebuie sprijinită și sper că se va regăsi în uh, varianta finală a avizului care va fi votată de comisia noastră. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am depus câteva amendamente la acest raport uh, pentru a modifica puțin tonul lui cu două obiective în minte. Pe de o parte, pentru că raportul mi s-a părut imprecis din punct de vedere juridic și, pe de altă parte, pentru a nu avea aspecte contradictorii. Pe de o parte se ceară o, o mobilizare mai mare a Comisiei FEM, dar pe de altă parte se adaugă criterii care fac această mobilizare și mai complexă. Deci eu cred că Um, trebuie să se simplifice modul de administrare al fondului, fie că e vorba de fondul uh, de ajustare la globalizare, cât și de alte fonduri. În ceea ce privește uh, raportul anual și evaluare la jumătatea perioadei, propunem uh, criterii de evaluare a eficienței fondului cu două obiective. Ca fondul să aibă o adevărată valoare adăugată, în cadrul politicii fondurilor structurale și, pe de altă parte, ca fondul să fie util uh, în lupta împotriva crizelor. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Mr. Clute, you want to, uh... Domnule Clute, doriți, doriți să spuneți ceva acum, la sfârșitul discuției? Nu, mulțumesc. Cred că s-a spus tot ce era de spus. Aș vrea doar să vă rog să votați aceste compromisuri, pentru că eu cred că ele sunt uh, acceptabile și cred că ar trebui să folosim acum timpul rămas pentru a vota. Thank you. Vă mulțumim. Voice is now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 Right, everybody, have we... Bună ziua tuturor! A, și are toată lumea cartela de vot. Putem să facem uh, un test. Am să deschid votul. And if everybody would like to vote. Dacă toată lumea a binevoit să voteze. Where's he gone? He's there. He's there. Where? There. Standing over ah. there. Oh. Right, we're closing the voting. Închidem votul. Well, at the moment we've got more cards plugged in than people voting, but uh... Deocamdată avem mai multe cartele decât persoane care ar trebui să voteze. Da. Haideți să trecem la lucrurile serioase. Mai întâi raportul domnului Caras în ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv. Și începem cu amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Verificăm. Deci, amendamentul 23. S-a deschis votul la amendamentul 23. A vote's closed. And that appears to fall. 18. Nu, se pare că a fost respins, doamnă Luling. Intervenție fără microfon. We have made it full without you. Yes. Oricum a fost respins chiar și independent de cum ați fi votat dumneavoastră. Oricum este că, respins. Pentru că ar fi 19 împotrivă, în loc de 18. Deci, amendamentul 24 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că aș fi mai bine să verificăm. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cine... Cu un amendament oral al raportorului pentru a schimba cuvântul și Uh, formularea, mă scuzați, pentru a spune inclusiv uh, pensiile de stat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Numărul 1 a fost retras. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul numărul 9. Avem un amendament oral. Este o schimbare de ultim minut pentru a exclude formularea numind părțile responsabile financial statistics from member states was conducted in the past and draw the relevant conclusions which shall be reported to the European Parliament. So that's the new oral... Acesta este noul amendament oral, cel care cere Comisiei să analizeze și apoi să spună Parlamentului. Cine este pentru? Deci, votăm amendamentul oral fără cuvintele cu numirea, denumirea uh, părților răspunzătoare. Deci, Împotrivă? Abțineri? N-am înțeles ce s-a întâmplat. Putem să verificăm, vă rog. Votăm deci amendamentul oral acum cu ultimul amendament. Să deschizi votul. Is somebody opening the vote? Um, yeah, because Președinta cere să se deschidă votul. We'll <laughs>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 Acum trecem la considerentul 3. Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm amendamentul 14? S-a deschis votul.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 Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Ar fi mai bine să votăm electronic, vă rog, pentru amendamentul numărul 19. Has everybody voted? Right, that's carried se adoptă cu o diferență de două voturi. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum textul în întregime astfel amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru o abținere și un vot împotrivă. Felicitări domnului Caras. Okay. Okay, um, Trecem acum la proiectul de rezoluție privind Fondul European de Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilizare Financiară. Va trebui să încep de sus, pentru că văd că nu sunt numere, deci va trebui să numărați pe măsură ce votăm. Primul, alineat original. Cine pentru? În bloc până unde? Spune președinta. Putem să votăm în bloc până la having regards. Cred că putem să votăm în bloc până la alineatul 3. Well, at least, at least the recital. Right. Okay. Right. I think I think we better go a little bit more slowly. Cred că va trebui să mergem un pic mai încet. Haideți să votăm toate paragrafele care încep cu having regard, așadar până la aliniatul minus A. În bloc. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la aliniatul minus A nou de la grupul ECD. Cine pentru? Socialiști și democrați împotrivă. Abțineri? Cred că trebuie să verificăm electronic acest aliniat minus A9. Se adoptă. 21 la 19. Alineatul minus a cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul A. Cine pentru? Vreți să verificăm A.A? Haideți să verificăm electronic A.A. A votat toată lumea? Se respinge. 22 la 19. Trecem așadar la alineatul A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la alineatul B. Alineatul B cu amendamentul socialiștilor și democraților. Cine e pentru? Împotrivă? Sunt uh, derutată, spune președinta. Alineatul B. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la alineatul C. Împotriva? Abțineri se adoptă. D. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. E. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament de compromis din partea verzilor la alineatul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2. Amendamentul PP. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la alineatul 2A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2B. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, versiunea PP e caducă, dar putem vota versiunea, amendamentul socialiștilor și democraților, care e suplimentar. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Se respinge. Diferența de un vot. Mm, nici eu nu înțeleg prea bine, spune președinta, dar nu contează. Trecem la 3A nou. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 4. Cu un amendament oral din partea socialiștilor și democraților pentru a schimba competitiveness with sustainability. Se schimbă cu Sustainable, durabil. Cred că e o modificare de ordin gramatical. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 6. Prima versiune, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Alineatul 7 cu amendamentul Socialiștilor și Democraților pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Trecem așadar la 7.a. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7b pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. A fost retras de PP. Trecem la versiunea al de la 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9B, în două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Alineatul 9, versiunea asociațiilor și democraților. Versiunea socialiștilor și democraților. E prima pe lista de vot. Haideți să verificăm electronic. Cred că va fi mai ușor. A votat toată lumea? se respinge. Trecem așadar la aliniatul 9 în versiunea inițială pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 al socialiștilor și democraților, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, versiunea verzilor, cine pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Amendamentul 11. A votat toată lumea? Se respinge. Așadar, trecem la versiunea Asociațiilor și Democraților, tot la 11. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge și aceasta. Trecem la 11. PPE. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că și aceasta se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 11, PP. Vă rog să votați. Se adoptă. Așadar, alineatul 11. Am scăpat de el. Trecem la 11A, nou, din partea verzilor. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11b. Nou. Pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Prima parte. La 11b. A votat toată lumea? Votul s-a închis se respinge. Partea a doua, așadar, credem că partea a doua e caducă, ca și consecință. Așadar, trecem la alineatul 12, versiunea socialiștilor și democraților. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12a, nou, cu amendament oral. Amendamentul oral, așadar. Amendamentul oral la 12a face ca textul inițial la 12a să devină caduc. Deci 12a nou, amendament oral, spune că vom avea observes și așa mai departe, could be consistent with adherence to the Stability and Growth Pact, Așadar, 12A, nou. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Da, s-a adoptat. Trecem la 13, social și democrați. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Așadar, 13 în versiunea inițială pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 putem să votăm deja textul în întregimea sa, așa cum a fost modificat, votăm electronic. S-a deschis votul. Mai trebuie să voteze cineva. A votat toată lumea. Se adoptă. Vă mulțumesc tuturor. Trecem acum la proiectul de aviz din partea lui Thomas Handel privind finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Sunteți gata? Atunci să începem compromisul acinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Atunci amendamentul 1 e retras. Amendamentul 2, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. În restul cad, la liniatul 1.1, trecem la amendamentul 5. cine pentru? Amendamentul 5. Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul B. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Trecem acum la amendamentul 6 și amendamentele 6 și 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Următoarele cad până la amendamentul 11. 11. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentele 12 și 13. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul D. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, având în vedere abținerea PP-ului, dar dacă doriți, vom verifica pentru amendamentul 17. Amendamentul 16 a căzut. Nu am votat amendamentul 16, deci votăm amendamentul 17. Vom verifica prin vot electronic. Right. Okay. And that is carried. Se adoptă. Amendamentul 18. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 și 20 pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Deci s-a deschis votul electronic pentru amendamentele 19 și 20. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 21 cade. Compromisul E1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul E2. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 26. cine e pentru? Împotrivă abțineri. Vom verifica prin vot electronic pentru amendamentul 26, pentru că votul este strâns, a votat toată lumea. Se respinge. Amendamentul 27, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votăm acum textul astfel modificat prin vot electronic. Right. And that's carried, so congratulations. Se adoptă. Felicitări raportorului. Și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 I'm sorry, colleagues, it's just a slight technical... Dragi colegi, avem o mică problemă tehnică pentru că președinta are alt trilog prevăzut, așa că am găsit un vicepreședinte care va conduce ședința. But since neither of us are here to speak, we'll be oh, okay. okay. Ah, what you Okay. <laughs> ok, let's proceed further. Haideți să trecem mai departe, deci, la discutarea raportului domnului Caras. Domnule Caras, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am discutat despre proiectul de raport cu privire la uh, directive privind cerințele de capital sau Basel III. Am discutat deja, după cum spuneam, despre acestea și despre legătura lor cu CRD 3. Înainte să intru în discuția amendamentelor, vreau să fac o observație. Ca raportor, eu consider că decizia G20 privind Basel 3 ca fiind greșită, contraproductivă și uh, cred că este o fugă de răspundere și din punct de vedere obiectiv și din punct de vedere politic. Pentru că înainte să se ajungă la o, un acord la Basel, G20 a hotărât că nu se va fixa un moment al punerii în aplicare și, în al doilea rând, că se poate aplica în mod individual, uh, se pot aplica dispozițiile în mod individual, ceea ce nu corespunde deloc reacției corecte la criză. Pentru că dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de un, o concurență echitabilă, de un teren de joacă echitabil pentru toți actorii, și de un cadru global de reglementare, astfel încât să nu mai există distorsiuni trebuie uh, adică ni se spune că bine se va întâmpla acest lucru, dar nu se știe când și până atunci fiecare face ce vrea și aceasta nu înseamnă asumarea politicii, asumarea voinței politice pentru că aceste chestiuni nu răspund deloc la criză, nu, găs- nu aduc soluții pentru capi- cerințe de capital, pentru lichiditate. De aceea eu cred că este cu atât mai important ca Parlamentul European să meargă în continuare pe calendarul uh, pe care și l-a propus pentru că pentru noi este foarte important conținutul acestui raport. Noi vrem un conținut pe care să-l putem accepta, pe care să-l putem susține și numai când ne punem de acord asupra conținutului vom putea să discutăm despre calendarul de implementare. Vreau să vă aduc aminte că avem două puncte decisive pe care le-am preluat în raport. Primul punct. Noi considerăm, considerăm că Comitetul de la Basel și Comisia, înainte de luarea unei decizii și de elaborarea unei directive, să se evalueze, să se realizeze un studiu care să evalueze efectele asupra economiei reale, pentru că băncile nu sunt un scop în sine, sunt un instrument pentru finanțarea economiei. Și al doilea element pe care l-am solicitat și îl solicităm în continuare este ca efectul cumulativ al tuturor măsurilor care există deja pe piețele financiare, acest efect uh, cumulativ să fie uh, evaluat. Pentru că avem cere de 3, cere de 4, avem dezbatere cu privire la taxa bancară, cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare și toate chestiunile legate de asigurări aceste elemente sunt importante pentru fixarea calendarului. Atât studiul cu privire la efectele asupra economiei reale, cât și analiza efectelor cumulative ale tuturor reglementărilor în vigoare. Ambele sunt părți ale raportului nostru. Din punctul meu de vedere, pentru noi, prin decizia de la G20 nu se schimbă absolut nimic. Lucrăm în continuare la o reglementare care este corectă din punctul de vedere al conținutului, din punctul nostru de vedere și uh, care ia în considerare diferențele între structura bancară și structura de supraveghere financiară din Statele Unite și cea din uh, Uniunea Europeană. Așadar, date fiind uh, decizii de la G20, am luat uh, în considerare, încă o dată, faptul că avem o responsabilitate politică foarte mare. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste amendamente. 258 de amendamente arată faptul că acest raport, acest subiect, se bucură de un mare, de un mare interes. Nu este un raport legislativ, ci este uh, unul care va arăta poziția politică a Parlamentului European. Aceste amendamente arată și câte întrebări încă sunt fără răspuns în ceea ce privește uh, deciziile Comitetului de la Bază și ale Comisiei. Majoritatea amendamentelor sunt, uh, merg în direcția uh, proiectului de raport și în elaborarea acestui raport nu am putut să intru în toate detaliile problemei datorită constrângerilor de timp și de spațiu. De aceea, eu mă bucur că amendamentele duc la o aprofundare a raportului, însă, în același timp, vă reamintesc că în cazul acestui raport ar trebui să avem o planificare pe stadii. În primul rând, mesajul politic al, uh, al raportului este important, pentru că noi nu suntem implicați în negocierile privind revizuirea directivei. De aceea, trebuie să accentuăm caracterul politic, mesajului politic pe care îl are uh, acest raport, dat în lumina deciziilor de la G20. Așadar, în acest sens, amendamentele sunt foarte utile. Uh, obiectivul principal trebuie să fie acela de a crea uh, condiții echitabile pentru toți actorii, de a uh, promova punerea în aplicare a dispozițiilor, nu se poate ca persoana sau statul care pune în aplicare ultimul uh, aceste dispoziții să aibă cele mai uh, mari avantaje. Pentru că aici ar ne-ar aduce deciziile de la G20. Eu nu reușesc să-mi explic care a fost situația acolo. Trebuie să găsim echilibrul bun între diferitele modele eh, de afaceri și model, modalitățile de finanțare. Parlamentul European a reușit să uh, discute, să lucreze pe CRD4. Eu consider că CRD4 nu este încă un subiect pe care să se poată lua decizii finale în comitetul de la Basel și nici în comisie. Și nu știu dacă vom avea o directivă ca, nici nu știu dacă ar trebui să preferăm să avem o directivă ca rezultat al discuțiilor de la, uh, din comitetul de la Basel. Pentru că premisele pentru un acord de la Basel și uh, o directivă imediat după acesta aceste premise deocamdată nu există luând în considerare decizia de la G20. Majoritatea amendamentelor nu prezintă probleme, așadar ele au susținerea mea de plină și, încă o dată subliniez, studiul acesta privind efectele asupra economiei reale foarte important. Uh, comisia trebuie să implice Parlamentul și împreună să aibă un rol de lider în discuțiile din comitetul de la Basel. Eu cred că trebuie să se găsească un acord care să uh, sublinieze faptul că diversele tipuri de modele de afaceri din Uniunea Europeană uh, sunt uh, o bogăție a acesteia, nu e atât de importantă forma juridică, modelul de afaceri, ci calitatea capitalului. Există trei modele. Băncile de investiții, băncile listate uh, pe, pe bursă și restul băncilor. Eu am cerut uh, să se pună accentul pe calitatea capitalului, bazându-ne pe principiul uh, Uh, absorpției pierderilor și a flexibilității plăților. Un alt punct important în raport se referă la problemele părților minoritare și la uh, diferențele între sistemele fiscale. Stabilitatea sistemului financiar este obiectivul primordial Uh, dispozițiile în ceea ce privește contabilitatea și discrepanțele uh, între tipurile de contabilitate trebuie să fie rezolvate. De asemenea, trebuie rezolvate discrepanțele în ceea ce privește bilanțurile, balanțele comerciale, balanțele contabile și trebuie să se uh, creeze o diferențiere uh, și trebuie să se uh, evite concentrarea întreprinderilor, concentrarea capitalului în anumite întreprinderi. De asemenea, uh, s-a introdus rata de îndatorare care este uh, mai scăzută decât uh, îndatorarea de pe piață. Noi considerăm că acesta este drumul, drumul cel bun. Și în primul rând, ar trebui să clarificăm ce includem uh, în această rată de îndatorare, ce este ea, care este scopul ei și apoi să discutăm despre pilon, pilonul 1 sau pilonul 2. Cred că avem posibilitatea de a găsi compromisuri foarte bune între cei care au depus amendamentele și uh, mine și am să îi invit pe, pe toți uh, colegii. Am să invit și pe raportorii din umbră și cred că până în 6 septembrie vom avea timp suficient pentru a uh, discuta telefonic sau pe, prin e-mail cu toți cei care au depus amendamente, astfel încât până la votul din 6 septembrie să uh, clarificăm toate punctele și le mulțumesc de acum pentru colaborarea constructivă. Mulțumesc, domnule Caras. Aș dori să îi rog pe toți colegii care doresc să iau cuvântul să încerce să se încadreze în 3 minute, pentru că mai avem 3 uh, rapoarte care trebuie discutate. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Bulman, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă... Cred că pot. Pot să mă încadrez în 3 minute. Acum că raportorul uh, mă și ascultă. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Caras despre modul catastrofal în care s-a procedat uh, în Toronto. Nu e justificabil în niciun fel faptul că nu există o responsabilitate uh, Uh, că se amână din nou uh, luarea deciziilor, ceea ce scade din nou încrederea în economie, scade încrederea cetățenilor în politicieni și în capacitatea lor de a rezolva problemele. Am putea să discutăm mult de ce, să vedem de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat. Am început discuția cu domnul comisar Șemeta. Eu cred că europenii nu au transmis uh, semnale suficient de clare uh, între, între sine și între ei și către ceilalți uh, actori. Așadar, ar trebui să ne punem cu toții de acord că trebuie să-i solicităm comisiei să se implice mai activ în procesul de la bază și să ne informeze mai transparent cu privire la negocierile pe care le duce. De asemenea, să discute mai, într-un mod mai transparent și cu statele membre care uh, vor prelua răspunderea pentru o strategie europeană comună. Dar dacă nu găsim o strategie comună, atunci nu putem să ne plângem că nu găsim parteneri când vrem să căutăm soluții. Cred că domnul Caras are dreptate atunci când spune că în cazul uh, regulilor bancare noi trebuie să fim foarte precauți să nu ajungem la situații de arbitraj în care facem politică concurențială, unde vrem să obținem ceva bun, dar de fapt uh, creăm niște condiții care denaturează concurența. Dar există un punct pe care vreau să-l subliniez foarte clar și aici poate că opiniile noastre se disting. Vom vedea în următoarele săptămâni când vom discuta despre acest raport. Când apare o problemă, când va apărea o problemă pe viitor, atunci nu trebuie să discutăm doar cu industria bancară, pentru că multe date pot fi uh, citite, din, uh, pot fi primite din tot felul de surse și multe reglementări Uh, se aplică în mod uh, uh, diferit între, în sectorul bancar. Eu înțeleg că avem o diversitate a sectorului bancar și trebuie să o susținem, dar trebuie să avem și o situație foarte clară asupra realității. Eu nu cred, și acesta este punctul cel mai important și ultimul pe care vreau să-l subliniez, eu nu cred că uh, Uh, din cauza acestei presiuni de, de naturarea concurenței, să renunțăm la reforme în ceea ce privește cerințele de capital. Nu, din potrivă. Pentru că CRD3 nu va rezolva uh, problemele rămase. Um, dacă mă gândesc la asigurările contraciclice, trebuie să avem un pachet foarte clar, curat. Avem nevoie de o uh, reformă urgentă a, uh, a sistemului de capital și nu putem să renunțăm la ea doar pentru că la nivel internațional nu găsim acceptare. Acesta ar fi drumul greșit pentru că noi dorim să continuăm reforma uh, în sistemul bancar. Thank you. The floor is, uh, given. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ford, un alt raportor din umbra. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului Caras pentru toată munca desfășurată și mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Eu cred că este foarte important să se știe în cât timp vor fi aplicate aceste reguli, pentru că ele trebuie să intervină în momentul potrivit al ciclului economic. Pe de altă parte, trebuie să existe un acord internațional. Din punctul meu de vedere, uh, s-a vorbit despre aceste lucruri în timpul summitului G20 și, așa cum s-a văzut și din uh, amendamente, situația este mai complicată decât ne-am fi putut închipui și de aceea nici la Toronto nu s-a putut ajunge la un acord. Da, sunt de acord și cu domnul Bulman în ce privește dificultățile. În ce privește testele de stres, trebuie să menținem punctul domnului Caras, trebuie să fie efectuate asemenea teste și trebuie să cerem instituțiilor financiare să dea dovadă de mai multă transparență și în urma acestor teste trebuie să vedem exact care sunt acele bănci care sunt mult prea uh, fragile. De asemenea, atunci <clears throat> când uh, am putea folosi uh, în mod uh, coordonat mai multe directive, ar trebui să fim foarte atenți pentru a nu împiedica accesul la piață a anumitor instituții. Uh, în ce privește mm, standardele contabile, s-a vorbit mult despre asta în timpul weekendului. Eu nu cred că trebuie să avem un model unic atât pentru cei care recoltează impozite, cât și pentru cei care fac investiții sau băncile care au un sistem tradițional de vânzare cu amănuntul. Eu nu cred că putem să avem un model universal pentru toată lumea. Apoi, în ce privește rata de îndatorare, eu vă rog, haideți să nu ne îndepărtăm de scopul final, care este să controlăm nivelul de îndatorare. Um, participanții la piață ne spun că ar fi foarte dificil chiar dacă suntem conștienți de nivelul de dificultate, trebuie neapărat să ajungem la o soluție. În ce privește concentrarea, trebuie să reducem riscul de concentrare, dar trebuie să existe și um, active lichide um, eligibile. În ce privește uh, securitizarea uh, și piața um, uh, securitizării, uh, Haideți să nu uităm că tocmai de aici ne pot veni multe soluții. Deci să nu închidem ușa uh, prea repede uh, la um, această soluție la care fac apel băncile pentru a externaliza riscurile. Apoi, se spune că unele reforme ar putea să fie făcute mult, mult mai târziu, dar în ce privește uh, diminuările de capital uh, și uh, capitalurile care ar putea să fie uh, pierdute, nu putem să le lăsăm deoparte și să le trimitem la calendele grecești, pentru că altfel ne-am confruntat cu alte eșecuri. Acum are cuvântul domnul Clute, care este și el raportor din umbră. Mulțumesc. Nu vreau să spun foarte multe pentru că s-au spus deja multe și nu vreau să repet. Am depus mai multe amendamente în numele grupului nostru politic. Ideea este de a uh, înăspri puțin, de a face mai fermă, uh, mai progresistă formularea și cred că în uh, timpul negocierilor vom reuși să ajungem la niște compromisuri. Uh, cam atât am de spus. Mulțumesc. Thank you. Apparently... Mulțumesc. Domnul Lambert este și el raportor din umbră, uh, nu apare și pe hârtia mea, dar îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, în ce privește contextul politic, sunt de acord cu multe dintre lucrurile spuse aici. Uh, summitul G20 este un exemplu dezastros a ceea ce nu trebuie să se întâmple la nivel mondial. Ar trebui să uh, uităm ce s-a întâmplat acolo cu cât mai repede, cu atât mai bine și trebuie să ne asigurăm că acest proiect de raport va fi votat cu o cât mai mare majoritate de acest Parlament. În ce privește supravegherea, este absolut indispensabil să uh, vorbim la unison. Uh, și trebuie să arătăm Consiliului European că se poate vorbi la unison asupra uh, acestor subiecte și acest lucru va fi posibil dacă votăm cu o mare majoritate. De asemenea, viteza cu care vom acționa, așa cum spune domnul Caras, este foarte importantă. Mai am câteva observații de făcut. Trebuie să vedem uh, care va fi calendarul pe care îl vom stabili pentru diferitele măsuri. și trebuie să existe și o serie de condiții. Dacă există un plan prestabilit pentru anumite uh, măsuri, atunci ei trebuie să ne spună uh, clar uh, care sunt dividendele plătite acționarilor, care sunt bonusurile plătite um, uh, directorilor, uh, managerilor pentru că ei nu trebuie să continue să-și uh, răsplătească acționarii sau uh, uh, staful în mod absurd, chiar și după ce um, vor fi intrate în vigoare noile măsuri. Apoi, este absolut normal ca sectorul financiar să se întoarcă la misiunea lui inițială de a finanța economia. Dar dacă ei vor ca aceste noi măsuri să fie aplicate în, în mod progresiv și nu totul dintr-o dată, atunci trebuie să ne dovedească că ei chiar finanțează economia reală și deocamdată nu simt că băncile s-ar comporta astfel. Apoi, cred că trebuie să fim pregătiți să spunem că vrem concurență loială, dar pentru a avea acest mediu uh, pentru o concurență echitabilă, ar trebui să nu fim idealiști. Nu există concurență cu totul și cu totul loială pe planeta asta și atunci ar fi trebuit ca la Toronto să spunem că vrem măsuri care să se aplice la nivel mondial, dar știm că nu poate să existe un acord global mă scuzați, ar trebui să spunem că dacă nu există un acord global asupra acestor subiecte precum uh, taxa pe tranzacțiile și taxa pe activitățile financiare, atunci Europa va continua uh, de capul său pentru că uh, are interese superioare. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Luning. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țineam să spun uh, cât de mult împărtășesc uh, poziția raportorului nostru, mai ales uh, în ceea ce a spus în introducerea sa, deoarece ceea ce s-a întâmplat la Toronto în weekendul trecut, sau mai degrabă ceea ce nu s-a întâmplat, evidențează și mai mult datoria pe care o au europenii în domeniul supravegherii și reglementării financiare pentru următoarele luni. am văzut că principalele puteri economice din uh, această lume preferă să acționeze fiecare pe cont propriu pentru a ieși din această criză. Fiecare în funcție de tradițiile și credințele sale. De aceea trebuie să fim deosebit de vigilenți să vedem ce vom face noi, europenii, și să găsim un bun echilibru între uh, exigențele uh, uh, care țin de măsuri de prudență și care se impun după această mare criză economică și uh, competitivitatea uh, sectorului nostru economic și bineînțeles că trebuie să fim vigilenți la ce vor face concurenții noștri din, de pe celelalte continente pentru că nu trebuie să acceptăm să existe un model unic pentru toată lumea pentru că altfel Europa s-ar găsi în o situație de dezavantaj competitiv. Apoi, mai sunt de acord de acord și cu Otmar Caras în ce privește nivelul de îndatorare. Eu m-am gândit că ar fi bine ca acest uh, nivel de îndatorare să se aplice numai acelor uh, um, investiții considerate a fi um, um, speculații sau la acele, acele conturi de economii care ar avea un o valoare foarte mare. Deci mă întreb dacă nu s-ar putea ca această regulă să se aplice la acele depozite care prezintă un grad de risc um, efectiv. Pentru că nu aș vrea să existe acest nivel de îndatorare brut care să se aplice la fel la toată lumea. Și cred că Comisia Europeană ar trebui să analizeze acest punct cu toată atenția. Apoi, dacă va exista acel uh, model uh, unic pentru toată lumea, mi-e teamă că vor dispare uh, băncile care se ocupă strict cu uh, uh conturile de economii, dar să nu uităm că acest gen de bănci joacă un rol primordial. De aceea, amendamentul meu cere ca normele legate de rezervele de lichidități să fie adaptate în funcție de uh, activitățile specifice acestor bănci, băncile uh, uh, cu specializate în conturi de economii, mai ales cele care acordă uh, credite imobiliare și alte asemenea produse cu un risc foarte scăzut. Iată ce am de spus, domnule președinte, și sper că domnul raportor va ține cont de observațiile mele. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Hockman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important că atunci când vorbim uh, despre o nouă structură, să avem o perspectivă cât mai completă, pentru că stabilitatea financiară înseamnă mult mai mult decât uh, stabilitatea unui sector al economiei. Trebuie să ne asigurăm că există creștere economică, că există active stabile și că avem o reglementare care să sprijine această structură. Uneori când vorbim despre problemele uh, pe care le observăm, care au apărut cu criza financiară, avem tendința să ne concentrăm foarte mult pe chestiunile legate de solvabilitate, dar acesta nu a fost principala problemă. Am avut astfel de probleme în sectorul bancar european, dar nu aceasta a fost deci principala problemă. Principala problemă a fost cea a lichidităților, dar și mai mult a fost o criză a încrederii. Deci a lipsit încrederea uh, tocmai datorită modului în care au fost create regulile. Au apărut deci consecințe nedorite. Am avut uh, reglementări care au forțat bănțile și companiile de asigurări să vândă active și acest lucru a accelerat scăderea prețurilor și s-au creat astfel probleme mai mari decât existau până atunci. Deci aceste consecințe neprevăzute uh, au creat probleme foarte grave acum. Dacă îmi permiteți să uh, adoptez, adopt altă perspectivă decât cea a colegilor, revenind la uh, summitul G20, la ce au spus liderii și ți-a spus și la acest Parlament, și anume că în următorii ani, în următorii 10 ani aproximativ, cred că trebuie să uh, facem în așa fel încât deficitele bugetare să scadă. Astfel, uh, în această parte a economiei se va contracta. Și, deci, nu putem le, legifera, pe de altă parte, uh, astfel încât să creăm și o criză a creditelor, pentru că altfel vor apărea alte consecințe nedorite care uh, vor duce și ele la o altă formă de instabilitate financiară. De aceea doresc să subliniez fapt ceea ce a spus raportorul în legătură cu nevoia unei evaluări de impact o evaluare a impactului pe care îl vor avea aceste reguli și reglementări asupra oportunităților de investiții și de inovare, dar și pentru a ne asigura că va exista, vor exista oportunități de sporirea competitivității pentru ca economia europeană să fie uh, una de prim plan în lume, dar Trebuie să ne asigurăm în același timp că toate regulile vor fi bazate pe riscurile diferitelor activități din uh, sectorul financiar. Este ciudat faptul că uh, vorbim acum uh, despre o rată de îndatorare pentru a rezolva o problemă pe care nu am avut-o practic pentru că am importat-o din Statele Unite. Deci încercăm să rezolvăm o problemă pe care n-am avut-o și să aducem o soluție care n-a funcționat. Iată de ce e nevoie de o evaluare a impactului, așa cum uh, cere raportorul nostru și trebuie să fim foarte atenți la ce reguli adoptăm, pentru că altfel riscăm să, pietem, să punem bețe în roate creșterii și să sporim instabilitatea. Mulțumesc! Bere. Mulțumesc, doamna Bere, să are cuvântul. Do. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru această propunere care ne permite să ne elaborăm poziția înainte de a fi prea târziu și înainte de ni se face o propunere pe care să nu o putem modifica decât prea puțin. Aș vrea să-mi exprim acordul cu raportorul în sensul că aspectele tehnice ale reglementării vor putea fi văzute mai târziu. Cred că cu ocazia acestui raport trebuie să lansăm semnale politice și din acest punct de vedere aș dori să sugerez raportorului, cel puțin asta am făcut prin amendamentele pe care le-am depus, trei aspecte care, după părerea mea, sunt importante. Primul se referă la o preocupare menționată de domnul raportor și anume de impactul acestei uh, acestor act, a, acestui act legislativ și deci în analiza de impact cred că trebuie să se țină cont de anumite preocupări. Obiectivul nu este să facem plăcere băncilor, bineînțeles, ci să verificăm cum uh, această evoluție a legislației în domeniul bancar va favoriza sau nu finanțarea economiei europene și, în legătură cu acest obiectiv, vă propun să adăugăm două elemente pe care sper să le aprobați, să le sprijiniți. Deci, aș spune că atunci când e vorba de investiții, trebuie și de altfel ă, tratatul de la Lisabona ne cere acest lucru, să vedem care este impactul asupra creării de locuri de muncă, asupra investițiilor, pentru că altfel se riscă să facă investiții care ar duce la distrugerea de locuri de muncă. Deci, trebuie să vedem care este impactul la nivelul uh, ocupării forței de muncă. După cum ați spus, Uniunea Europeană are o arhitectură bancară diversificată, dar cei de la Basel nu țin neapărat cont de obiectivul menționării diversificății acestei arhitecturi bancare europene și deci cred că trebuie să ținem cont de acest lucru, să vedem care ar fi impactul evoluției legislației asupra diversific- diversității arhitecturii noastre bancare